începe pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Subiectul este extrem de important. Vă rog frumos să luați loc, dragi colegi, să încercăm să respectăm programul pe care ni l-am propus. Bine ați venit! <laughs> Haideți să uh, spunem uh, bun uh, venit, bineînțeles, în primul rând, președintelui nostru, Buzek. Suntem onorați să vă avem printre noi această întâlnire extraordinară, devine astfel încă și mai excepțională. Organizăm această reuniune astăzi împreună cu Subcomisia pentru Drepturile Omului și împreună cu delegația pentru relațiile cu Bielorusia, ca și cu adunarea europarlamentară și Euronest. Iată. Vreau să spun și, de asemenea, bun venit celorlalte personalități care sunt prezenți aici. Domnul Ignatavicius, care este viceministru a Ministrului de Externe din Lituania și care asigură președinția în exercițiu a OSCE, domnul comisar Füle, care recent a fost în Belarus și mai mult ca sigur va avea lucruri interesante de spus despre misiunea dumnealui recentă. Domnul ambasador Arens, care este șeful misiunii de observare a legilor pe termen lung a organizațiilor OSCE și ODHIR, și cei doi laureați al premiilor Saharov, domnul Alexander Milinkevich, care a fost laureat al premiului Saharov în 2006, și domnul Alexandrau, care este vicepreședinte al Asociației Belaruse a Jurnaliștilor și care a obținut premiul Saharov în 2004. Scopul reuniunii noastre de astăzi, deși cu toată lumea, de, deși cred că îl știți cu toții, nu este să reanalizăm situația din Belarus sau nu numai să reanalizăm această situație după evenimentele recente și reprimarea violentă a manifestațiilor care au avut loc după ultimele uh, alegeri. În plus, Vrem să discutăm despre poziția Uniunii Europene și a comunității internaționale față de aceste evenimente și să discutăm și despre relațiile noastre cu autoritățile din Belarus. Știți că conferința președinților se va reuni mâine pentru a discuta despre trimiterea unei delegații ad hoc în Belarus delegație care a fost cerută de Comisia noastră de afaceri externe. Și bazându-ne pe dezbaterea de azi, vom vedea exact care va trebui să fie mandatul acestei delegații ad hoc care să plece în Belarus. Vreau să mai adaug faptul că înainte de această reuniune, m-am întâlnit cu ministrul de externe din Belarus și i-am făcut parte de dorința noastră de a efectua o vizită în Belarus și am spus că am fi uh, bucuroși dacă am putea să obținem și sprijinul guvernului dumnealui pentru această uh, misiune. Dați-mi voie să subliniez încă o dată cât de importantă este întâlnirea de astăzi și Acum vreau imediat să dau cuvântul domnului președinte al Parlamentului European, pe care îl salut încă o dată și îi mulțumesc pentru prezență. Domnule Buzec, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. De la bun început vreau să spun că este poate o zi istorică pentru relațiile dintre Belarus și Uniunea Europeană. Pentru că avem aici prezențe uh, opoziția din Belarus, presa independentă din Belarus, societatea civilă. M-am întâlnit cu dumneavoastră toți în această dimineață și am putut să purtăm discuții în profunzime, dar nu este suficient. Avem nevoie și de discuții foarte transparente despre evenimentele din Belarus, să știm exact ce s-a întâmplat și ce putem să facem pe viitor. Și de aceea vă cer sfatul. Ca să spun simplu lucrurile. Cum putem să rezolvăm problema? Cetățenii din Belarus sunt bineveniți în familia națiunilor europene libere și democratice. Și noi vă recunoaștem ca fiind reprezentanți ai națiunii dumneavoastră. Și înainte de toate, aș vrea să-mi exprim solidaritatea cu națiunea și cu poporul dumneavoastră. Noi toți am urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat la Minsk. Încă de pe 20 decembrie eu am fost permanent în contact cu domnul președinte Albertini și vreau să-i mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni extraordinare. De asemenea, am fost în contact cu doamna președintă Hautala și cu domnul Vigenin și cu domnul Protasievici. Cum spuneam, am ținut permanent legătura. Și de asemenea, stimate domnule comisar File, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că am putut să discutăm în nenumărate rânduri despre toate aspectele legate de evenimentele din Minsk și am discutat și cu președintele în exercițiu al OSCE, care este și dumnealui în sală. Putem să ne exprimăm astăzi opiniile astfel. Guvernul domnului Lukashenko nu are legitimitate democratică. Și de aceea trebuie să revizuim politica europeană cu Minsk. Și încă de pe acum trebuie să ne gândim la aceasta. Deci, haideți să considerăm întâlnirea de astăzi ca un fel de brainstorming. Este o întâlnire importantă și la momentul adecvat. Întâi de toate, trebuie să cerem autorităților să îi libereze pe toți cei care încă sunt în închisori și să renunțe la urmărirea în justiție a 31 de activiști pentru uh, um, niște um, delicte grave. De asemenea, cerem să acorde accesul la îngrijiri de sănătate imediat pentru toate acele persoane care au fost bătute crunt, care au fost rănite și sper să avem o dezbatere cât mai rodnică și vă invit să vă exprimați ideile pentru o nouă strategie europeană vis-a-vis -vis de Belarus. Mulțumesc tuturor prietenilor noștri din Belarus. Discuțiile noastre Astfel vor putea să fie cât mai extinse cu putință și ne așteptăm la rezultate cât se poate de concrete, la răspunsuri la această întrebare pe care v-am lansat-o și care este deosebit de importantă pentru noi toți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Albertini, vă mulțumim, domnule președinte Buzek. Discursul dumneavoastră a fixat cadrul întâlnirii noastre și ne bucurăm încă o dată că ați putut să fiți prezent. Vreau să vă dau și câteva informații preliminare. Interpretarea în limba bielorusă se face pe canalul 17 pentru toți acei invitați care vor să asculte această interpretare. Iată cum se vor desfășura lucrările noastre. Mai întâi, Într-o primă parte vom dezbate despre procesul electoral, situația post-electorală. Domnul ambasador Arens ne va vorbi despre această temă. Apoi voi da cuvântul celor doi laureați al premiului Saharov, domnii Bilinkevici și Alexandru, care, cum spuneam, va vorbi în numele Asociației Jurnaliștilor și ne va descrie situația din țară. Apoi într-o a doua parte, vor lua cuvântul domnul comisar Füle și domnul vice-ministru uh, de externe uh, lituanian, care este președintele în exercițiu al OSCE, domnul Ignat, Ignatavicius, și dumnealor vor vorbi despre poziția comunității internaționale față de Belarus. Acum am să dau cuvântul domnului ambasador Arens și vreau să-i log pe toți uh, um, oratorii să nu vorbească mai mult de cinci minute pentru ca tot ei să aibă posibilitatea să răspundă la eventualele întrebări pe care le vor primi din sală. Am mai prevăzut și uh, timp de vorbire pentru uh, domnul Necaliaev. Vă rog, domnule ambasador Arens. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am condus în 2006, 2008 și 2010 misiunea de observare a alegerilor OSCE uh, BIDDO, Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului. Și alegerile, pot să vă spun, nu au fost corecte. S-au făcut întotdeauna îmbunătățiri față de alegerile precedente, însă problemele cu adevărat importante nu au fost rezolvate. Și acestea sunt, în primul rând, rigiditatea sistemului politic, doi, numărarea voturilor și trei, procedura de votare uh, timpurie. În 2010 m-am întâlnit cu toți cei nouă candidați la prezidențiale și toți mi-au spus că nu au încredere în procesul electoral. Toți interlocutorii oficiali au insistat asupra obligației noastre de a recunoaște însă îmbunătățirile care au avut loc. Domnul Setkevici, candidat, mi-a spus o glumă pe care aș vrea să vă, vă împărtășesc. O unitate militară are un exercițiu fizic și un soldat se duce la bar într-o postură uh, excelentă, la bară, nu reușește să se ridice, dar rămâne în postura excelentă. Rezultatul este foarte bun sau excelent, nota 5. Pentru ridicări, nota 2, rău. Rezultatul final fiind 4, media. Acest lucru ne arată ceea ce este important în aceste îmbunătățiri și ceea ce nu e important. Deci această glumă a fost una foarte oportună. Am uh, trecut aici punctele pozitive și negative pe care le-am identificat, le puteți citi în documentul nostru, deci nu am să mă refer la ele, ci vreau să mă refer la chestiunile cu adevărat importante. La începutul misiunii, domnul Machei, uh, responsabil de administrația prezidențială, ne-a spus că de data aceasta se așteaptă la o evaluare pozitivă a OSCE privind procesul alegerilor. De aceea am început această evaluare din prima zi. Ei ne-au spus că s-au făcut îmbunătățiri foarte serioase și mai mult decât atât nu se putea face în momentul respectiv, pentru că reformele trebuie făcute treptat. Am întrebat, uh, i-am spus că înțeleg ce îmi spune, dar uh, uh, i-am întrebat dacă cred că vor reuși să aibă un proces electoral integru și o numărătoare a voturilor integră. Noi am Uh, monitorizat alegerile și le-am spus, dacă faceți niște alegeri bune, atunci evaluarea va fi una bună, va fi una corectă. Și acum mă întorc la rigiditatea sistemului politic. Alegerile din Belarus, uh, procesul electoral, de fapt, se identifică cu statul și cu președintele și președintele se identifică cu poporul. Acesta a fost mesajul uh, congresului vechi al Belarusului la scurt timp înainte de alegeri și acesta a fost mesajul care a apărut pe postere în toată țara, arătând cetățeni fericiți. Și aici vreau să fac o remarcă care s-ar putea să nu fie populară. Nu, într-adevăr, nu totul e rău în Belarus. Am vorbit cu persoane care preferă să trăiască la Minsk decât la Moscova. Dar uh, uh, și acest lucru nu trebuie să-l uităm. Nu există un partid prezidențial. Partidele politice sunt subdezvoltate, unele din opoziție așteaptă de mult timp să, se, să fie înregistrate oficial. Acest sistem politic izolează forțele opoziției și în comisiile electorale am avut adeseori impresia că membrii numiți de opoziție au fost uh, considerați ca um, persoane uh, străine uh, susținute de forțe oculte. Uh, și organizațiile de, de transmisie și de organizațiile de observare a alegerilor au fost formate în mare parte din persoane aparținând uh, susținătorilor guvernului. Domnul Sanikov, candidatul la opoziție, a obținut mai puțin de 2,5% și atunci întrebarea este de ce aceste persoane să aibă o reprezentare largă în administrația alegerilor. Sigur că această întrebare este una greșită. Așadar, toți cei care au candidat împotriva domnului Lukashenko au avut uh, o viață foarte grea. Eu am senzația că au făcut două greșeli. În primul rând, n-au fost uniți, nouă candidați aproape necunoscuți au candidat fiecare pe cont propriu. Și a doua greșeală a fost lipsa de profesionalism în campanie. Pentru că ideea nu era să le spună celor convinși ceea ce voiau să audă, ci să-i câștige de partea lor pe cei care în mod normal votează pentru președintele în exercițiu. Și uh, președintele în exercițiu s-a bucurat să poată arăta faptul că este susținut de atât de mulți oameni. Și încă un lucru despre alegeri. Uh, la scurt timp înainte de ziua alegerilor, Președintele Medvedev l-a criticat aspru pe președintele Lukashenko și mulți s-au așteptat că, ca misiunea de observare a alegerilor a comunității statelor independente să-și schimbe atitudinea față de alegeri pentru că relațiile, bune cu Rus, relațiile rele cu Rusia nu sunt populare în Belarus, unii candidați au reușit să uh, profite de acest uh, element și au criticat uh, președintele în exercițiu pentru că a reușit să distrugă relațiile cu Rusia. Însă, până la urmă, observația, misiunea de observație a alegerilor a comunității statelor independente a considerat, a publicat o evaluare care diferă foarte mult de cea a OSCE. Pentru că comunitatea de valori diferă uneori între OSCE și comunitatea statelor independente. De asemenea, uh, Tony Lloyd uh, este uh, șeful în exercițiu al misiunii OSCE din partea adunării parlamentare um, și cu dânsul am colaborat foarte bine și îi mulțumesc pentru acest lucru. Grazie, ambasadore. Vă mulțumim, domnule ambasador Arens. Acum are cuvântul domnul Milinkevici, care este președintele Mișcării pentru Libertate și laureat al premiului Saharov din anul 2006. Apoi va vorbi doamna Eva Nicolaeva, care este fica unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale din anul 2010 și care acum este în închisoare, domnul Vladimir Nicolaevici. Мнение белорусской оппозиции в отношении выборов едино. Выборы не были честными. Оппозиция э, э, э, din Rusia nu a făcut ceea ce s-a spus că s-a făcut. Este clar că... Președintele, interpreții mi-au spus că există o problemă cu interpretarea din limba belarusă în limba engleză și uh, rugăm serviciul tehnic să suspende un pic traducerea pentru că altfel nu putem să lucrăm. Și președintele roagă interpreții din cabineta italiană să spună atunci când nu mai sunt interferențe. Deci îmi pare rău, pentru câteva minute trebuie să suspend lucrările din cauza acestei probleme tehnice. Mi viene detto che sono in corso gli interventi da parte di un tecnico, quindi spero che la questione sia risolta in tempi brevi. Probably okay. Probably okay. It's much better, much better. Yeah. Bene, mi okay. viene, mi viene okay. detto che ehm, possiamo riprendere i lavori e quindi la pre... Președintele spune că putem să reluăm, putem să reluăm lucrările, vă rog frumos. Domnul Bilinkevici, puteți să continuați și îmi pare rău pentru această întrerupere. Pentru că nu a fost da, n-am avut interpretare și reiau. Uh, opoziția democratică din uh, Belarus consideră că alegerile sunt uh, necinstite, falsificate și, falsificate și suntem siguri că Lukashenko nu a obținut procentajul pe care l-a declarat, 53% și deci trebuie să se refacă alegerile acum cinci ani știți foarte bine uh, cum arăta izolarea Belarusului față de restul Europei în condițiile unei relații excelente, această dată cu Rusia, care susținea foarte mult această țară. Și practic uh, regimul a avut nevoie să-și legitimeze existența în fața uh, restului lumii. Au existat tentative de eh, modernizare, dar aceasta cu prețul degradării relațiilor cu Rusia. Practic, eh, atmosfera s-a schimbat până la urmă, normalizându-se însă, de ce s-a revenit la o situație atât de uh, violentă uh, până la urmă? Pentru că oamenii au ieșit uh, pașnic la demonstrație, la manifestația împotriva alegerilor și iată că s-a întâmplat că 31%, 31 dintre membrii opoziției au eh, suferit de pe urma acestor incidente și li s-a deschis dosar penal practic, uh, protestele uh, au uh, continuat, s-au răspândit în țară și sprijinul pentru regim s-a diminuat foarte mult în urma acestor incidente. Practic, nu am uh, reușit să uh, scoatem la lumină adevărul în ceea ce privește folosirea anumitor pretexte, însă este clar că uh, opoziția nu a premeditat acțiunile despre care se face vinovată. Ce este de făcut, ne-ați întrebat, domnule Buzek. Este clar că reacția trebuie să fie una uh, hotărâtă, trebuie să fie una susținută, toate metodele trebuie să fie folosite, presiune economică presiune diplomatică asupra regimului. Întrebarea este uh, să se ceară eliberarea necondiționată a prizonierilor politici cărora s-au deschis uh, dosare penale. Trebuie să ne, întâlni, uh, ne amintim că prizonierul politic, domnul Lehtovici, este aici și poate să depună mărturie. Este foarte important ca Parlamentul și ca Comisia Europene să întreprindă măsuri în mod simultan. Declarațiile, vorbele sunt importante, însă acțiunile, faptele sunt și mai importante și uh, cred că uh, presiunea care trebuie exercitată din partea instituțiilor europene nu trebuie să fie făcută în lipsa concertării cu elementele democratice din țara noastră. Pentru pentru că, în ciuda regimului de care noi suferim, avem peste 9 milioane de cetățeni din uh, Belarus care nu sunt vinovați cu nimic și care trebuie să fie sprijiniți. Deci, foarte clar, vreau să vă spun că trebuie să avem o politică pe două paliere. În primul rând, o conlucrare sau mai bine zis, un dialog cu uh, Uh, uh, autoritățile din Belarus, însă măsuri foarte stricte și dure și, pe de altă parte, cooperare largă cu societatea civilă. În orice caz, ușa trebuie să rămână deschisă pentru Belarus din partea Europei uh, Practic, membrii opoziției astăzi în Belarus uh, suferă de presiuni extraordinare, sunt pe cale să-și piardă locul de muncă, sunt expulzați de la universități și așa mai departe. Instituirea sancțiunilor împotriva acestui regim totalitar n-ar constitui decât, decât un semnal pozitiv pentru societatea civilă din Belarus și pentru mass media din această țară. Este foarte clar că politica europeană trebuie să fie revizuită în sensul pe care l-am menționat și mecanisme trebuie să să fie puse pe picioare care să permită promovarea democrației în această țară. Vorbim despre dialog eficace cu Lukashenko, asta este una. Însă vreau să vă întreb uh, și să vă spun că în țară, în ultimii trei ani, s-au făcut multe progrese, indiferent de cum a evaluat regimul Lukashenko. Noi suntem optimiști cetățenii noștri sunt optimiști și ei vor să meargă spre Europa, sunt deschiși către Europa practic numai 10% dintre cetățenii noștri doresc să se întoarcă uh, în sânul uh, fostei Uniuni Sovietice. Uh, este foarte clar că pe noi interesează foarte mult valorile europene, dorim societate civilă Societatea civilă există și ea împărtășește valorile dumneavoastră, de aceea este foarte important ca Europa să vorbească dintr-un, într-un singur glas și toate partidele politice europene aici din Parlament să vorbească într-un singur glas. De asemenea, statele membre trebuie să aibă o poziție comună. Pentru că nu este posibil ca unele state membre să fie indignate de ce se întâmplă cu drepturile omului și altele pur și simplu să ignore situația din Belarus putem să obținem rezultate bune numai cu uh, ajutorul coordonării eforturilor noastre împreună cu societatea civilă și împreună cu Uniunea Europeană. Dumneavoastră sunteți partenerul nostru principal. Trebuie ca Bela, Bela, Lukashenko să sufere de presiuni foarte, foarte clare. Trebuie să îi se spună foarte clar uh, ce dorește Europa și ce fel de regim se dorește în Belarus. Pe de altă parte, nu trebuie să fie stigmatizați cetățenii din Belarus care doresc libertate și democrație. Sperăm că toate intențiile dumneavoastră vor deveni realitate și, bineînțeles, mă bucur foarte mult pentru sprijinul tuturor, pentru cei care participă aici, pentru organizatori. Este foarte, foarte important pentru noi, mai ales pentru cei care suferim din cauza închisorii și din cauza întemnițării. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Milenkevici. Și acum, pentru 5 minute, dăm cuvântul doamnei uh, Nicolaeva. Um, good afternoon. Uh, my name is... Bună ziua, mă numesc Eva Nicolaeva și nu eu ar trebui să mă aflu astăzi aici, ci tatăl meu. Împreună cu alți lideri curajoși și foarte inteligenți care au câștigat de fapt alegerile. Însă, având în vedere circumstanțele teribile, cei care au câștigat nu au putut să se bucure de victoria lor. Ei au fost bătuți cu cruzime, au fost aruncați în închisoare și acum riscă să fie condamnați la ani grei de închisoare. Profit de ocazie ca să vorbesc în numele meu și în numele tuturor rudelor celor care sunt prizonieri politici în Belarus și îmi doresc ca dumneavoastră să înțelegeți cât de urgență, urgentă este situația, pentru că toți cei care au fost bătuți cumplit nu au beneficiat apoi de îngrijire. Nu știm nici măcar cum se simt. Știu că pe 29 decembrie tatăl meu a suferit o criză foarte gravă în închisoare, dar de atunci nu mai știm deloc uh, cum se simte, nu știm dacă a primit vreo formă de îngrijire medicală sau nu. Alți candidați și activiști și jurnaliști și activiști ai drepturilor omului au, suferă presiuni zilnice și ați aflat și despre faptul că fiul de trei ani al unei familii de activiști riscă să fie luat din, de, din uh, familia sa și este tot o formă de uh, presiune și de uh, teroare exercitată asupra acestei familii de activiști. Familia Calip. Activiștii și jurnaliștii zi de zi sunt agresați birourile, casele le sunt perchiziționate și KGB-ul îi cheamă la uh, uh interogatorii în care sunt și bătuți. Situația se înrăutățește pe zi ce trece și nouă ne este foarte teamă pentru viața celor care se află în închisoare. Aș vrea să mai spun că sunt perfect de acord cu domnul Milinkevich atunci când el spune că trebuie susținută democrația și societatea civilă în Belarus, dar asta nu va permite eliberarea imediată a celor care nu mai au ce să caute în spatele gratiilor. Avem nevoie de acțiuni concrete. Vă rog să înțelegeți că dumneavoastră aveți cheia de la ușa temniței tatălui meu. Numai de dumneavoastră depinde ca aceste persoane să fie eliberate, căci numai solidaritatea internațională va permite eliberarea acestor prizonieri care se află închiși din cauza opiniilor lor. Vă rog să înțelegeți că nu aveți decât două alternative. Puteți să faceți o rezoluție care să exprime idei politice, dar nu știu dacă asta va fi suficient pentru a soluționa situația de pe teren. Dar vă rog să, să vă gândiți că nu mai puteți lăsa raționamentele economice să primeze față de cele uh, respectate de respectul drepturilor omului. Dar vă rog frumos să nu vă comportați ca și cum nu v-ar păsa. Nivelul violenței al acțiunilor inumane de care au dat dovadă autoritățile din Belarus sunt fără vreo comparație, nu se pot compara cu ce s-a întâmplat în urmă cu patru sau cinci ani. Atitudinea lor s-a schimbat și de aceea și răspunsul trebuie să fie unul diferit, unul adecvat. Și vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Tatăl meu este și poet. Eu cred în acțiunile uh, simbolice și în atitudinile simbolice am adus cu mine eșarfe cu culorile steagului nostru național și o să vi le dăm și sperăm să le purtați astfel încât să vă demonstrați și astfel solidaritatea față de noi. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, vă mulțumim, doamnă Nicolaeva. Acum dau cuvântul domnului Alexandrau, care este vicepreședintele Asociației uh, Belarusia Jurnaliștilor și care a fost laureatul premiului Saharov în 2004. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să mulțumesc Parlamentului European pentru că monitorizează constant situația din țara mea și de asemenea aș dori să încep prin a mulțumi ambasadorului Arendt și misiunii sale pentru munca excelentă pe care au făcut-o în Belarus. Dar aș dori să spun încă ceva despre alegerile din țara noastră. În timpul campaniei electorale, libertatea presei a beneficiat de importanță predominantă, pentru că mass media este o platformă pentru discuție, pentru dezbatere publică și, de fapt, la asta se referă alegerile. Dacă nu există o libertate a presei, dacă există restricții ale libertății de exprimare, dacă nu există posibilitatea de a avea o dezbatere publică deschisă, nu putem să vorbim despre alegeri corecte cu toate că s-au făcut uh, schimbări cosmetice de către autorități în procedurile electorale. Ca reprezentant al uh, comunității independente de jurnaliști din Belarus, aș dori să vă spun că și înaintea alegerilor, în vremurile când uh, vremurile pe care cineva le-a numit vremuri de liberalizare, dar totuși uh, păstrând ghilimelele pentru cuvântul liberalizare. e bine, în această perioadă nu s-au rezolvat niciun fel de pro- niciuna dintre marile probleme cu care se confruntă presa. Avem în continuare presiuni administrative, discriminare economică foarte clară, probleme de distribuire. Um, problema accesului la informație este una foarte mare și este crucială. Legislația uh, media din Belarus nu respectă standardele internaționale și autoritățile din țara noastră uh, își arată intenția de a reglementa uh, și-au arătat, de fapt, intenția foarte serioasă pe 19 decembrie, când cele mai populare uh, site-uri web independente din țară au fost blocate, precum și rețelele sociale populare. Au încercat așadar să-i priveze pe oameni de informațiile adevărate despre ceea ce se întâmpla în uh, piața independenței. Acum ne confruntăm cu represiune foarte gravă și mașinăria represivă nu s-a oprit pe 19, pe 20 decembrie, când mulți oameni au fost reținuți, sute din compatrioții mei au uh, trebuit să facă închisoare pentru uh, cauze, pentru acuzații administrative interogarea uh, jurnaliștilor independenți, a activiștilor, a liderilor opoziției continuă în fiecare zi. Uh, pentru că vicepreședintele Asociației Independente a Jurnaliștilor, care a trebuit să vorbească astăzi în fața dumneavoastră, a fost chemat pentru interogare la KGB ca și martor într-un uh, caz penal împotriva unuia dintre colegii noștri. Din păcate, presa independentă și societatea civilă, organizații societății civile, cu toții ne așteptăm ca situația să se deterioreze în continuare. O presiune de care suferă, de care suferă societatea civilă și uh, jurnaliștii independenți va continua, din păcate. Vorbesc azi nu doar în numele Asociației Jurnaliștilor din Belarus, ci de asemenea am onoarea de a prezenta poziția și declarația comună a unui grup, a unui grup de organizații ale societății civile din Belarus care s-au unit într-o platformă națională a societății civile, un forum al parteneriatului estic. Avem un document comun pe care îl aveți la dispoziție aici. Aș dori de asemenea să citesc câteva paragrafe specifice care uh, conțin mesajul nostru către instituțiile europene, inclusiv către Parlament și către Comisie. Și sunt întru totul de acord cu domnul Milinkevici, Uniunea Europeană ar trebui să vorbească cu o singură voce, să aibă o, o poziție unică privind situația din Belarus. So organizațiile societății civile din Belarus îndeamnă solicită guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, instituțiile internaționale, Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene să depună toate eforturile diplomatice posibile pentru eliberarea tuturor celor reținuți. Acest lucru este absolut crucial și cred că suntem cu toții de acord că acesta este obiectivul nostru imediat al tuturor. instituțiile europene ar trebui să suspende participarea autorităților din Belarus în inițiativa pentru parteneriatul estic, precum și în programele interguvernamentale de asistență în domeniul economiei, energiei, cooperării transfrontaliere, până când toți cei reținuți sunt eliberați și acuzațiile penale împotriva lor sunt uh, retrase. De asemenea, solicităm Uniunea Europeană să creeze o comisie internațională pentru investigarea obiectivă a evenimentelor de pe 19 și 20 decembrie din Minsk. De asemenea, ne adresăm dumneavoastră rugându-vă să contactați autoritățile din Belarus pe miniștrii responsabili pentru a opri expulzarea studenților din universități și pierderea locurilor de muncă a profesorilor doar pentru faptul că au participat în uh, aceste proteste pașnice. De asemenea, vă rugăm să consolidați contactele și dialogul cu organizațiile societății civile din Belarus, precum și anularea onorariilor, taxelor pentru cetățenii din Belarus atunci când um, se adresează ambasadelor Uniunii Europene de la Belarus. Noi nu ne dorim ca țara noastră să se izoleze. Dar măsurile ar trebui să se ia măsuri severe împotriva celor vinovați de crimele care au fost comise. Măsuri severe, o poziție severă ar trebui să fie luată față de autoritățile din Belarus, dar nu față de cetățenii acestei țări, nu față de societatea civilă. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul viceministru de afaceri externe al Lituaniei, domnul Ignatavicius, care reprezintă președinția în exercițiu a OSCE. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, Comisiei AFET și domnului Ierji Buzek personal pentru această întâlnire care vine la momentul oportun. E vorba despre situația din Belarus și evenimentele din 19 decembrie care au uh, dus la reacții imediate în uh, Lituania, reacții și declarații și în Parlamentul uh, din Lituania, cum spuneam. Pe 1 ianuarie, Lituania a preluat președinția OSCE-ului și ministrul meu de resort uh, ia parte la manifestările de rigoare în uh, Viena. La Viena uh, se va discuta cu atenție situația din Belarus. Știți foarte bine ce evaluare a alegerilor a fost făcută de către ODIR și de către OSCE și nu voi mai repeta acest lucru, însă aș dori să spun faptul că reprimarea brutală de după alegeri, reprimarea societății civile a fost urmată de decizii unilaterale ale guvernului de a nu continua mandatul biroului nostru din Minsk, care s-a încheiat 31 uh, decembrie anul trecut. Iată un semnal în plus, dacă mai are nevoie, în ceea ce privește uh, degradarea situației democratice din această țară. Domnule președinte, aș dori să vă dau ultimele date legate de situația din Belarus, relațiile sale cu OSCE-ul de asemenea ministrul uh, Font, uh, ministrul de externe din Belarus, de asemenea, au încercat uh, să revină asupra asupra deciziei de a închide biroul nostru din MISC. Discuțiile continuă. În săptămâna trecută am aflat în sfârșit că decizia este irevocabilă. Totuși, Lituania, ca și președintă în funcțiune a OSCE-ului, dorește să, folosește, să folosească calendarul și posibilitățile care îi sunt la dispoziție până în martie pentru a găsi o soluționare a acestei situații. Ne consultăm cu toate părțile relevante, inclusiv cu autoritățile de la Minsk, pentru a găsi o soluție adecvată la această situație. Această situație și acest context au determinat uh, Lituania ca și țară vecină, ca și țară președinte a OSCE-ului să ceară măsuri active din partea comunității internaționale și în special din partea Uniunii Europene. E nevoie de a sensibiliza și în interiorul țării, în ceea ce privește situația opoziției și a mass media din această țară, uh, Uh, pentru că presiunea continuă asupra ONG-urilor și asupra mișcărilor pentru drepturile omului. Situația lor este una foarte gravă. Lituania întâmpină uh, toate mesajele pozitive care arată că se încearcă soluționarea situației. Anumiți uh, pași au fost deja făcuți Ministru, secretarul general al adunării OSCE-ului au spus deja clar și răspicat uh, care ar trebui să fie uh, ieșirea din impas. S-a cerut clar eliberarea din închisoare a celor întemnițați și toate uh, părțile din partea SCE-ului s-au hotărât să facă o monitorizare activă a situației, uh, chiar dacă noi nu mai dispunem de un birou la Minsk în acest moment. Este clar că uh, dorim o cooperare constructivă cu toate părțile implicate și la nivel internațional și să ne menținem angajamentului, angajamentele. Uh, a menține opoziția uh, vie în interior este absolut, interiorul țării este foarte important. Eforturile trebuie să fie în continuare susținute. În acest sens, domnule președinte, aș dori să sugerez ca Comisia FET din Parlamentul uh, European să ceară uh, autorităților din Belarus să revadă această închidere a biroului nostru de la Minsk pentru că prezența noastră este mai importantă decât oricând. De asemenea, să se ceară clar autorităților de la Minsk să se elibereze autori, uh, prizonierii uh, întemnițați pe motive ideologice în sfârșit, trebuie să facem mai vizibile uh, instrumentele financiare și sprijinul pe care îl acordăm uh, societății civile trebuie să arătăm sprijinul și pentru inițiativa poloneză, pentru conferința de la Donetsk din februarie, care uh, vizează aceleași deznodământ și, de asemenea, proiectul care are loc în acest moment la Universitatea din Vilnius pentru că acolo există o mobilizare pentru a împiedica exmatricularea studenților de la universitățile din MISC. Uh, noi dorim ca angajamentul să fie în continuare și mai puternic pentru ca să uh, se uh, pre- mențină acest univers de libertate din universitățile din Belarus. De asemenea, ne dorim o facilitare a vizelor pentru cetățenii din Belarus prin reducerea uh, Uh, taxelor pentru vize. Cetățenii din Belarus nu trebuie să fie luați ostateci în urma acestei uh, situații. Și, de asemenea, ne-am, ne uh, adresat în acest sens Comisiei și Consiliului Europene. Cetățenii obișnuiți din Belarus trebuie să, mențin, să aibă posibilitatea să trăiască în idealuri de democrație și libertate și ei se percep ca și cetățeni uh, Uh, uh, deplin ai Uniunii Europene și vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul pe care îl puteți acorda în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult. Grazie, vă mulțumim, domnule Ignatavicius, și acum dăm cuvântul domnului comisar Fiule. Domnule președinte, domnule președinte al Parlamentului, dragi colegi, încep prin a vă mulțumi pentru toate eforturile depuse și pentru faptul că ați putut să invitați atât de multă lume într-un timp atât de scurt ca să vină astăzi să vorbească despre situația din Belarus. Cetățenii din Belarus sunt vecinii și partenerii noștri și de fiecare dată când vorbim despre situația de acolo trebuie să ne gândim la interesele lor, întâi de toate. Sper că discuțiile de astăzi ne vor servi de ghid și ne, vom, ne vor permite să ne dăm seama cum trebuie să procedăm de acum înainte. Din păcate, timpul nu este de partea noastră. A trebuit să digerăm foarte repede evenimentele din decembrie și să putem să discutăm cu statele membre. Totuși, mă bucur că putem să discutăm împreună cu dumneavoastră despre cum am evaluat noi situația și cum ne propunem să reacționăm pe termen scurt. Domnule președinte, pentru mine este evident că avem datoria să reacționăm rapid și în mod direct proporțional cu amploarea evenimentelor de, a, de la Minsk, fără a izola însă pe cetățenii beloruși. Ceea vreau să insist asupra faptului că avem nevoie de o abordare echilibrată care va permite cetățenilor și societății civile să se afirme și de asemenea ne-am gândit la o serie de sancțiuni, sancțiuni țintite împotriva autorităților uh, belaruse. Noi ne gândim în permanență la scopul final și anume dezvoltarea societății din uh, Belarus. Și nu ne dorim să existe vreun impact uh, disproporționat asupra cetățenilor din Belarus. Vrem să continuăm să acordăm ajutor direct pentru ONG-uri, pentru presă și pentru studenți. Ceea ce înseamnă că va trebui să facem în așa fel încât posibilitatea de a călători a cetățenilor din Belarus să fie mai mare pentru toți acei cetățeni care vor să vină în Uniunea Europeană. Noi am fost șocați de evenimentele care au avut loc după alegerile din 19 decembrie și am citit cu îngrijorare analizele făcute de OSCE și anume că Belarusul mai are drum lung de parcurs înainte de a-și fi îndeplinit toate angajamentele care revin unei țări membre a OSCE. Cu atât mai mult cu cât acum știm că reprezentanți ai societății civile și ai opoziție sunt în spatele gratiilor. În jur de 700 de persoane au fost arestate în ultimele săptămâni, mulți uh, au fost deja eliberați, dar știm că încă mulți dintre ei sunt în închisoare și să nu uităm că până și foști candidați la alegerile prezidențiale se află în această situație și riscă pedepse de până la 15 ani. Doamna Catherine Ashton a condamnat aceste violențe și a cerut eliberarea imediată a tuturor celor care sunt deținuți din motive politice. Și Dumnea ei a făcut o declarație comună cu uh, cosemnată de uh, doamna Hillary Clinton, secretarul de stat pentru afaceri externe al Statelor Unite. Eliberarea deținuților rămâne prioritatea noastră. Stimați colegi, acum că am afirmat cu claritate poziția noastră, acum trebuie să vedem ce măsuri trebuie să luăm la adresa Belarusului. Și așa cum am spus mai devreme, trebuie să ajungem la un echilibru între trimiterea unui mesaj clar autorităților în ce privește dezaprobarea uh, atitudinii pe care au avut-o și sprijinirea poporului. Cred că putem să atingem acest obiectiv dacă ne gândim la situația din anul 2008. Știți că atunci am izolat populația și am întrerupt complet dialogul. Trebuie să ne gândim și la timpul necesar pentru uh, reacțiile noastre. Pentru că e clar că e nevoie de măsuri pe care nu trebuie să le luăm în pripă. Deci avem nevoie de o abordare, ca să spun așa, în două faze. Domnule președinte, acum aș vrea să vă spun în ce va consta prima etapă a reacției noastre. O reintroducere a unei interdicții de călătorie pentru președintele Lukashenko și alte persoane. Ne gândim serios la această opțiune. O altă opțiune va fi poate prezentată uh, la uh, Consiliul de Afaceri Generale. Noi vrem să facem o evaluare obiectivă a impactului unei asemenea sancțiuni, pentru că principalul nostru scop pe termen scurt este să obținem eliberarea deținuților uh, politici. Autoritățile din Belarus trebuie imediat să elibereze să elibereze pe acești deținuți și trebuie să renunțe la urmărirea penală a reprezentanților forțelor democratice dacă vor să uh, nu fie astfel sancționați. Și timpul în care ei trebuie să facă acest lucru nu se va măsura în săptămâni sau în luni, ci în ore și în zile. Și doamna înalt reprezentant Catherine Ashton a insistat chiar și astăzi asupra urgenței acestei situații. Vreau să vorbesc și despre acele acțiuni în favoarea societății civile. Serviciul European de Acțiune Externă, în cooperare cu Comisia, a pregătit mai multe măsuri care ar ajuta ONG-urile, studenții și presa. Parlamentul European poate și el să ofere burse pentru studenții care au fost expulzați din universități. Sper că vom putea să ne reunim eforturile în acest sens. Am încurajat de asemenea statele membre să facă asemenea gesturi și sperăm că reuniunea de coordonare a donatorilor organizată de Polonia pe data de 2 februarie va permite consolidarea uh, politicii uh, de um, ajutor a statelor membre. Credem că politica de facilitare a acordării de vize împreună cu politica de uh, um, um, readmitere trebuie să fie accelerate. Dar trebuie să arătăm că nu este un cadou pe care îl facem autorităților. Pentru a mări mobilitatea e nevoie de o colaborare a tuturor reprezentanților diplomatice a statelor membre la Minsk pentru ca ei să elibereze vizele mai repede. Acum aș vrea să vorbesc despre alte aspecte din, a relațiilor noastre cu Belarus. Mai întâi, planul comun interimar. Cred că trebuie să suspendăm negocierile, însă nu trebuie să dăm complet uitări acest plan. Ne vom consulta cu reprezentanții societății civile și eventual vom revizui conținutul acestui plan. Astăzi, mai mult ca niciodată, este vital ca cetățenii din Belarus să știe exact în ce constă oferta Uniunii Europene. În ce privește um, asistența din politica de uh, vecinătate, nu o vom suspenda, însă vom evalua exact care sunt nevoile populației, astfel încât ajutorul să fie bine orientat și să se concentreze pe uh, sprijinul societății civile. În sfârșit, domnule președinte, dragi colegi, Cred cu tărie că Belarusul trebuie să continue să participe la uh, parteneriatul estic. Până acum, participarea acestui stat a fost limitată și nu se bucură de un uh, buget adecvat. Este însă indispensabil ca această criză să fie soluționată într-un cadru regional și că trebuie să folosim potențialul partenerilor cheie din regiune pentru a soluționa criza. Domnule președinte, am încercat să vorbesc aici despre o abordare echilibrată și noi vom urmări zi de zi ce se întâmplă în această țară și sunt convins că pot să beneficiez de sprijinul deputaților și vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și aștept cu nerăbdare să vă aud părerile. Grazie, comisariu Fule. Vă mulțumim, domnule comisar Fule. Acum aș vrea să dau cuvântul celor trei președinți care sunt uh, alături de mine la prezidiu. Mai întâi doamna Haut, la uh, președintea Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Câte două minute fiecare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc societății civile pentru eforturile pe care le-a depus deja pentru a oferi informații care să fie utilizate într-o anchetă asupra evenimentelor care au avut loc din 19 decembrie. Cred că este foarte important, după cum mulți uh, vorbitori din Belarus și din partea Comisiei și așa mai departe au subliniat, cred că e important uh, să avem relații și mai active și mai strânse cu organizațiile societății civile, inclusiv cu opoziția democratică din Belarus. Și să nu uităm că e necesar să aflăm adevărul despre toate uh, informațiile, despre toate zvonurile de posibile acte de instigare care ar fi avut loc pe 19-20 decembrie, care au fost utilizate în acuzațiile penale împotriva demonstranților pașnici. Deci aș dori ca în declarația comună a acestei reuniuni să includem și acest apel care a fost făcut de uh, domnul Ignatavicius, președinte, vice, viceministru de externe, și anume să se redeschidă biroul OSCE de la uh, Minsk, pentru că OSCE-ul împreună cu ONU ar putea să facă o treabă foarte bună pentru a monitoriza situația și a oferi asistență societății civile. Și apoi, sigur că Uniunea Europeană poate să-și, transmit, să-și trimită și, dânsa, și ea o, uh, observatori. Mulțumesc! Acum dau cuvântul domnului Protasievici, președintele delegației pentru relațiile cu Belarusul. Dacă puteți să vă încadrați în două minute, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep făcând trimitere la ceea ce a menționat ambasadorul Arens în intervenția sa. Ultimele alegeri din Belarus nu au fost primele în care lipseau procesul echitabil, lipsea procesul echitabil de numărare a voturilor, ceea ce sigur este în centrul oricăror alegeri democratice. De aceea, delegația pe care am onoarea să o prezidez este singura între toate delegațiile Parlamentului European care nu are dimensiunea interparlamentară. Pentru că, din cauza regimul, regimului nedemocratic care domnește de mulți ani în Belarus, ne-am focalizat asupra cooperării cu societatea civilă și cu opoziția democratică. Cu toate acestea, nu, noi nu am obiectat la noua idee, noua politică propusă de comisia și Consiliu, și anume de a avea un dialog cu guvernul din Belarus pentru a ajunge la schimbări reale în această țară, și în economie, dar și în domeniul democrației. Însă, în urma evenimentelor din 19 decembrie, eu consider și sper că și ceilalți colegi care sunt membri în delegație împărtășesc aceeași convingere, și anume nu putem să continuăm relațiile așa cum am făcut-o până acum cu Belarusul. Și mă bucur să-l aud pe comisarul Füle care spune ceea ce cred și eu, și anume, trebuie să cerem, în primul rând, eliberarea tuturor deținuților politici și, în al doilea rând, trebuie să elaborăm niște măsuri practice și eficiente pentru a ajuta societatea civilă, opoziția democratică ONG-urile, activiștii, jurnaliștii independenți, pentru a consolida societatea civilă din Belarus, pentru că aceasta este singura metodă, singurul mod prin care această țară va deveni mai democratică. Democrația și libertatea sunt valori pe care oamenii din Belarus și le doresc și le visează. Belarușii sunt cei mai apropiați vecinei noștri și ar trebui să ne gândim la ei ca și cetățeni atunci când elaborăm o nouă politică față de această țară. Mulțumesc! Grazie, onorevole. Mulțumesc, domnule Protasievici. Acum are cuvântul domnul Vigenin, care este președintele delegației uh, interparlamentare Euronest. Și dumneavoastră, dacă puteți să respectați două minute, v-am fi recunoscători. Mulțumesc, uh, Dragi colegi, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi oaspeți. Parteneriatul a fost lansat pentru a încuraja relația între Uniunea Europeană și cei șase vecini de la Est și în perioada premergătoare lansării, cinci dintre aceste țări, în ciuda unor probleme, au reușit totuși să pună uh, Uh, pe picioare niște instrumente care să facă din acest parteneriat un instrument viabil pentru întărirea democrației, pentru respectarea statului de drept și a drepturilor omului din uh, păcate, una dintre aceste țări nu și-a arătat suficient angajamentul uh, în, ceea ce privește aceste obiective și scopuri uh, și iată de ce nu am reușit să începem cu Belarusul cu o adevărată cooperare parlamentară, nici la nivel bilateral, nici la nivel multilateral. Noi uh, sperăm că alegerile de anul acesta uh, să fie un nou început pentru relațiile noastre și îmbunătățiri semnificative care să aibă loc Ehm, campania electorală, cea mai recentă, ne-a dat niște semnale mai degrabă pozitive, cum că țara ar merge pe calea cea bună, chiar dacă aceste modificări sau schimbări au fost mai mult de natură cosmetică, să zicem așa ceva. Însă, din păcate, a intervenit seara zilei de 19 decembrie, când ni s-au spulberat visurile privind eficacitatea politicilor și speranțelor noastre în această regiune. Cred că nu trebuie să luăm decizii pripite acum, pentru că Uh, uneori uh, asta ar putea să fie contraproductiv. Nu trebuie să îi pedepsim pe cetățenii din Belarus din cauza faptului că uh, au autoritățile pe care le au și regimul pe care le au. Uh, avem nevoie de sancțiuni mai bine țintite, dar și un sprijin mai bine țintit pentru ONG-uri, pentru societatea civilă, pentru toți cei care luptă pentru o mai mare democrație în această țară. Săptămâna viitoare la Strasbourg vom dezbate și vom avea rezoluții în acest sens și sperăm că vom avea decizii și hotărâri înțelepte și din partea Consiliului. Fără a cădea în isterie, trebuie să fim extrem de exigenți și fermi pentru a avea uh, toate pârghiile necesare care să ne permită să obținem acum, încă de pe acum, uh, în primul rând, eliberarea tuturor celor care au fost uh, reținuți în noaptea din 19 decembrie și toți cei care au fost abuzați în timpul manifestațiilor pro-democratice. De asemenea, ne trebuie un comitet independent care să clarifice situația ce s-a întâmplat și care sunt rolurile pe care le-au jucat personal președintele și celelalte persoane din anturajul său și autoritățile din Belarus. Trebuie ca toate instituțiile să aibă o voce comună, o bază comună care să permită propășirea democrației în Belarus. Dacă nu există această voce comună, nu putem să obținem niciun fel de rezultate pozitive. Mulțumesc! Bine, acum chiar începe adevărata dezbatere și mai întâi dau cuvântul coordonatorilor, care și ei nu ar trebui să depășească două minute pentru ca toată lumea să poată să-și aducă contribuția la dezbatere și pentru ca interlocutorii noștri să aibă timp să răspundă în timpul pe care ne l-am prestabilit. Și vă rog frumos ca atunci când luați cuvântul, să încercați să dați și uh, avizul dumneavoastră în ce privește viitoarea delegație ad hoc și viitoarea strategie europeană pentru Belarus. Începem cu domnul Elmar Brock. Domnule președinte, pentru grupul PPE doresc, în primul rând, să mulțumesc tuturor reprezentanților prezenți aici și, de asemenea, tuturor celor implicați în misiunea OSCE și ministrului de externe al Lituaniei pentru informațiile pe care le-am primit. Astăzi am primit o scrisoare a ambasadorului Belarusiei de la Berlin, în care mi s-a spus, în care îmi scria, că dacă vom avea o rezoluție uh, critică în Parlamentul European față de ceea ce s-a întâmplat, atunci Belarusului nu-i rămâne altă posibilitate decât să strângă legăturile cu Rusia. Acestea cred că sunt amenințări pe care nu avem voie să le acceptăm, pentru că drepturile omului, democrația, statul de drept nu sunt valori care pot fi negociate și de aceea trebuie să avem o poziție fermă. Trebuie să fim critici, trebuie să arătăm că nu acceptăm ceea ce s-a întâmplat, dar de asemenea trebuie să găsim pentru a soluționa lucrurile și instrumentele cele bune. și eu las la latitudinea prietenilor noștri prezenți aici din Belarus. Uh, dacă consideră că ar trebui să existe o delegație ad hoc, atunci haideți să o, să o înființăm. În orice caz, aceste lucruri trebuie să fie bine gândite împreună cu partenerii noștri. În al doilea rând, m-am bucurat să îl aud pe domnul comisar Füle, să aud ceea ce a spus. Dânsul a spus că deciziile care trebuie luate nu trebuie să fie o chestiune de luni, ci de zile și ore. Și ar fi foarte bine dacă domnul comisar ar putea să uh, se sincronizeze cu programul nostru de săptămâna viitoare din Parlamentul European, uh, astfel încât să avem uh, o bună sincronizare pentru rezoluția pe care o avem, astfel încât și noi din Parlament și uh, Comisia să, aibă, să avem o poziție comună. Instrumentele noastre trebuie să se miște dinspre focalizarea asupra guvernului, asupra uh, înspre susținerea societății civile și ar trebui să vedem ce am uh, intenționat atunci când am înființat instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Pentru că, sigur că acest instrument nu viza susținerea guvernului. Și eu cred că acest instrument nu a fost folosit suficient. Și ultimul lucru la care vreau să mă refer este următorul. Dacă nu reușim să vedem progrese, atunci trebuie să ne gândim și la posibilitatea de a suspenda Belarusul din parteneriatul estic. Nu să o scoatem în afara acestui parteneriat, ci doar să suspendăm. Pentru că atunci când există probleme democratice și guvernul uh, nu uh, dorește să le soluționeze, acest guvern trebuie să și suporte consecințele. Și ar trebui să avem în continuare să, să subliniem faptul că biroul OSCE trebuie să rămână prezent la Minsk, trebuie să rămână prezent în OSCE în Belarusia. Și pentru toate aceste eforturi, încă o dată, mulțumesc participanților. Mulțumesc, domnule Brok, Are acum cuvântul domnul Severin, reprezentantul grupului socialiștilor. Două minute. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi Aș vrea să îi salut pe oaspeții noștri din Belarus cu toată afecțiunea și vreau să-mi exprim solidaritatea cu ei. Pentru mine totul uh, este un fel, cu o senzație de deja vu, nimic nou sub soare. Am fost de acord cu faptul că trebuie să vorbim la unison. Împărtășim opinia că Principala urgență este să cerem eliberarea deținuților politici. Și de la sine înțeles că, deocamdată, nu mai putem să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. De asemenea, cred că izolarea țării nu este o opțiune. Și dacă tot suntem cu toții de acord cu acest lucru, poate că ar trebui să ne gândim cum putem să cooperăm cu vecinii Belarusului, care sunt de fapt partenerii noștri cu care negociem mai multe parteneriate. Mă gândesc mai ales la Ucraina și la Rusia. În rest, domnule președinte și dragi colegi, ce mai putem să spunem? Totul a fost deja spus. Trebuie să ne mobilizăm forțele ca să putem să facem tot ce e cu putință. Și trebuie să avem modestia de a accepta tot ceea ce nu putem să facem și trebuie să avem înțelepciunea și răbdarea de a face distinția dintre cele două. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Severin, nu numai pentru ceea ce ați spus și pentru faptul că nu v-ați depășit timpul alocat. Domnul Oiuland, pentru două minute. Doamna Oiuland. Uh, let me also on behalf of... Mulțumesc foarte mult și eu în numele grupului ALDE aș dori să mulțumesc uh, uh pentru că sprijinim Belarusul, poporul liberal rus în aceste momente foarte dificil. Este a sosit momentul să ne revizuim relațiile cu această țară, cu regimul din această țară și este foarte clar că am transmis deja mesaje foarte puternice uh, în ultima vreme. Dincolo de aceste mesaje, a sosit momentul să facem ceva în mod concret. Nu putem să mai menținem status quo-ul, să nu uităm parteneriatul estic. Uh, avem pârghii la dispoziție și cred că ar trebui să suspendăm relațiile noastre la nivelul parteneriatului estic. Nu putem să uh, nu ne dăm seama că acea politică de stimulente și sancțiuni pe care am avut-o până acum nu a funcționat. Este foarte clar că regimul nu s-a uh, clătinat, nu s-a speriat, el se menține la putere și este clar că nivelul trebuie să uh, plece din Belarus. Avem nevoie de schimbări și de aceea trebuie să lucrăm strâns cu opoziția și cu uh, oamenii de acolo. Știm foarte bine, ca și politicieni, care este impactul unor sancțiuni. Um, uh, de asemenea, să nu uităm impactul uh, vizelor, importanța uh, angajamentelor internaționale, uh, Eh, dar să nu uităm, să nu sacrificăm nici interesele oamenilor obișnuiți din Belarus, eh, tot ce înseamnă finanțarea mass media, să liberalizăm călătoriile, regimul de vize pentru cetățeni și să sprijinim pe acei studenți care au suferit foarte mult din cauza ideilor și acțiunilor lor politice la nivelul universităților. Și acum, nu în ultimul rând, uh, nu trebuie să minimizăm rolul Rusiei în contextul de față și să nu uităm ce a declarat Rusia imediat după alegerile din Belarus, deci declarația președintelui Medvedev de atunci. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Schulz, reprezentantul verzilor. Două minute. Liebe Kollegen, liebe Freunde. Dragi colegi, dragi prieteni din Belarus, doresc să mă refer la ceea ce a spus domnul președinte Buzek la început, și anume, aici avem un dialog deschis și trebuie să vedem ce poziție luăm față de această fraudare scandaloasă a alegerilor și de oprimarea brutală a societății civile. Cred că, într-adevăr, s-au spus uh, foarte bine soluțiile. Trebuie să solicităm eliberarea Uh, deținuților, să cerem retragerea acestor acuzații absolut absurde. Trebuie să aibă loc o investigație, o anchetă foarte serioasă a fraudării alegerilor. Uh, și, de asemenea, ar fi nevoie de o a doua, un al doilea scrutin, pentru că e clar că 80% din voturi înseamnă o fraudă foarte serioasă. Ei bine, cred că atunci când ne uităm la acest catalog de acțiuni, suntem cu toții de acord. Dar vreau să vorbesc despre aspectul strategic, pentru că am și eu experiență din uh, rezistența din uh, Germania de Est, din Republica Democrată Germană și știu cum se comportă dictaturile atunci când sunt uh, puse la zid. De fapt, devin și mai brutale, și mai violente. Și de aceea eu aș pleda pentru ca doamna Meșten să primească o competență uh, superioară pentru a merge la Minsk și pentru a anunța guvernul de acolo ce sancțiuni va lua Uniunea Europeană dacă dictatura lui Lukashenko nu se schimbă. Și noi știm că deja am luat poziție foarte critică față de dictatura domnului Lukashenko și nu-l uh, deranjează nimic. Uh, toate sancțiunile noastre pentru că nu i-am dat voie să călătorească a fost flare la ureche pentru el, n-a fost important. Trebuie să avem o poziție diferită. Trebuie să luăm alte măsuri, trebuie să utilizăm Uh, parteneriatul de la summitul parteneriatului vestic de, din mai de la Budapesta pentru a îl trage la răspundere pe domnul Lukashenko în fața Uniunii Europene și a altelor a statelor partenere la parteneriatul estic pentru a-și arăta adevărata față în public. Mulțumesc, domnule Schulz. Acum, domnul Tanăc, reprezentantul grupului conservatorilor și reformiștilor, două minute. Domnule președinte, uh, Dragi prieteni ai Belarusului, și eu doresc să uh, vă urez bun venit. Nu m-a surprins rezultatul alegerilor, dar am fost dezamăgit de ambasadorul Belarusului în Regatul Unit, care a avut o situație oarecum, uh, o poziție oarecum ambiguă. Dânsul ne-a spus că aceste alegeri vor fi diferite și că, până la urmă, evaluarea OSCE va fi una pozitivă. Însă, așa cum se întâmplă adesea, oficialii din Belarus nu pot să prezică uh, comportamentul uh, domnului Lukashenko, care rămâne uh, acel homo sovieticus uh, al uh, uh, Europei și care demonstrează că are niște reflexe ale lui Pavlov când e vorba de alegeri. Imediat a impus arestări în masă ale tuturor protestatorilor, opresiunea violentă a tuturor care erau împotriva lui. Și Sigur că susțin și eu cererea ca toți, uh, toți cei deținuți, toți să fie eliberați, mai ales uh, cei care fac parte din uh, opoziția democratică. E o situație care seamănă oarecum cu ce s-a întâmplat în Ucraina cu uh, Revoluția Portocalie și cred că curtea din Belarus, dacă este una adevărată, ar trebui să ia deciziile potrivite. Am, sigur că de asemenea ar trebui să aibă loc din nou alegeri cu o prezență foarte serioasă observatorilor uh, electorali din uh, Europa. Sigur că Lukashenko va respinge orice astfel de solicitări. Și trebuie să nu uităm posibilitatea de a utiliza interdicție de călătorie. Sigur că noi, grupul ECR, va susține și o delegație ad hoc dacă aceasta va ajuta democrația. Însă, ceea ce trebuie să ne întrebăm este cât mai putem să tolerăm, cât mai poate Europa să tolereze un regim dictatorial în apropierea Europei. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Tanoc. Acum are cuvântul reprezentantul grupului GUE pentru două minute, domnul Scholz. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați oaspeți din Belarus. La începutul lui decembrie a avut loc un congres la Paris și am avut acolo o declarație pe care o am în fața mea, care este semnată de uh, și domnul Serghei Kariakin din partea opoziției democratice din Belarus, care și-a exprimat așteptări foarte optimiste pentru alegerile din Belarusia, spera că se vor face schimbări uh, adevărate în țară. Știm, din păcate, din evaluarea OSCE care a fost rezultatul și grupul nostru GUE-NGL consideră că toate aceste cerințe care au fost deja exprimate de celelalte grupuri politice să fie utilizate. Eliberarea deținuților, să nu se închidă biroul OSCE, ci din potrivă, tocmai acest mecanism trebuie să fie susținut și prin rezoluția Parlamentului European, care a fost deja susținut prin rezoluții trecute la Parlamentul European. Deci Uniunea Europeană trebuie să aibă din nou o politică activă și prin biroul OSCE. Și vreau să citez ceea ce a spus domnul Bilinchievici. A spus că din partea opoziției din Belarus este foarte importantă uh, Uh, schimbarea politicii europene față de Belarus și trebuie să se bazeze pe valori europene, care sunt toleranța, transparența, de asemenea credibilitatea politicii. Și în acest sens, doresc să vă spun că eu, din păcate, am îndoiel și sunt de acord cu Rainer Schulz. Și anume, în acest moment nu ar trebui să introducem uh, niște mecanisme intermediare, ci să îi transmitem domnului Lukashenko direct ceea ce așteptăm de la el. Așteptăm să schimbe politica și apoi să vedem care este uh, strategia noastră pe viitor. Însă, trebuie să vedem faptul că foarte mulți oameni, mai ales în zonele rurale din Belarus, au votat așa cum au votat. Și acest lucru trebuie să ne dea puțin de gândit. Care sunt valorile europene și cum sunt ele transmise uh, în uh, Belarus către cetățenii acestei țări. Și aceasta, acesta trebuie să fie obiectivul politicii viitoare a Uniunii Europene în Belarus și anume uh, susținerea drepturilor omului și drepturilor cetățenilor acestei țări. Mulțumesc, domnule Scholz. Are acum cuvântul domnul Belder, domnul Belder pentru EFT. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a-mi exprima solidaritatea față de toți deținuții politici din Belarus. Am citit în presă, mai ales în presa olandeză, nenumărate informații care confirmă faptul că se duce o campanie de oprimare. Și sunt recunoscător pentru afirmațiile pe care le-a făcut domnul comisar Fiule trebuie neapărat să arătăm că sprijinim în măsură de 100% pe cetățenii din Belarus, dar cum putem să o facem concret? În uh, ultimele zile eu am intrat în contact cu persoane din Minsk care mi-au spus că nu numai societatea civilă este șocată, ci și uh, membrii din uh, aparatul administrativ așa cum au spus mulți dintre oratori, nu putem să-i abandonăm pe oameni, nu putem să abandonăm poporul belarus. Nu putem să-i abandonăm pe Ielovici și Fucinski. Eu am uh, informații din surse solide de la Minsk. Nu trebuie să izolăm această țară. Poate că ar fi bine dacă am luat niște inițiative specifice, știu și eu, să finanțăm um, agricultura, pentru că știți că este încă o parte preponderentă din economia locală. Și apoi trebuie să discutăm cu întregul evantai de reprezentanți ai opoziției. Trebuie să avem uh, um, negocieri, uh, consultări care să fie în profunzime și să arătăm că Uniunea Europeană îi susține. Mulțumim, domnule Belter. Acum are cuvântul domnul Valețchis, care este raportorul AFET asupra parteneriatului dintre UE și Belarus și care deocamdată este blocat. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că observațiile făcute uh, au mers cam în aceeași direcție este vorba de cum să reacționăm la șocul din 19 decembrie și am văzut care este poziția Uh, domnului uh, Füle, dar și cea a reprezentantului OSCE. Aceste lucruri sunt cât se poate de încurajatoare. Este clar că anumite sancțiuni sunt inevitabile în lumina uh, acestor evenimente tragice, însă ele trebuie să fie foarte uh, bine țintite, uh, măsurate și este clar că oamenii din Belarus trebuie să se apropie de Uniunea Europeană, dar regimul uh, trebuie să sufere din cauza acestor sancțiuni. Uh, foarte mulți cetățeni din Belarus sunt de acord cu apropierea acestei țări de Uniunea Europeană. Și în momentul în care ne formulăm politica europeană față de această țară într-un mod inteligent, dacă facem acest lucru peste un an sau doi, putem să ajungem la procente de peste 50% 52-56% de suporteri Uniunii Europene și care să lovească în interesele celor care au organizat raziile din 19 decembrie. Comisarul Füle a vorbit despre măsuri legate de eh, liberalizarea vizelor. Nu este suficient. Este cazul și momentul să distrugem acest, berl, eh, acest zid al Berlinului financiar, o care a fost ridicat acum câțiva ani în urmă. Mulțumesc foarte mult! Are acum cuvântul președintele Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul Lituanian, domnul Zingeris, care uh, Comisia a organizat o audiere pe această temă săptămâna trecută. Dacă puteți să respectați două minute, vă mulțumesc. Cum ați spus, domnule președinte, la Parlamentul Lituanian a avut loc o audiere imediat după evenimentele de la Minsk și domnul Stanislas Șuntchevici a fost prezent la această audiere și el a vorbit despre evenimente dincolo de uh, orice ne-am putea imagina. A vorbit despre o persoană care uh, era pe jumătate dezbrăcată și de fapt practic în comă după tratamentul pe care îl uh, suportase în, um, în timpul interogatorului de la KGB era vorba despre domnul Uladimir uh, Necleev. Și mulți studenți au fost arestați. Știți că la uh, Minsk există o universitate uh, lituaniană și studenți din această universitate au fost arestați numai pentru că au participat la protestele pașnice. Nu avem nici măcar uh, vreo idee precisă despre persoanele date dispărute în Belarus. Nu e vorba aici mai despre oponenți politici, de altfel. De aceea avem nevoie de o nouă strategie. Salut uh, anunțurile domnului comisar Fiule și uh, observațiile făcute de domnul Ignatavicius dar noi am ajuns la concluzia că ar trebui să fie organizate noi alegeri în Belarus și ar trebui să fie numit un nou coordonator pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Belarus și ar trebui să stabilim o listă cu toți cei care au luat parte la campania de terorizare a societății civile și care sunt un obstacol în calea democrației. De asemenea, trebuie să ne gândim bine la relațiile dintre Belarus și Rusia și să vedem cum acestea din urmă influențează situația internă din Belarus. În fine, ar trebui să încurajăm relațiile dintre partidele politice. Domnul Cozurin este un social-democrat. Noi suntem creștini-democrați și mulți dintre membrii Partidului Creștin Democrat din Belarus sunt acum în închisoare. De aceea, eu cred că ar fi bine să încercăm să îi ajutăm pe frații noștri din partidele din aceeași familie politică din Belarus. Cred că toate grupurile politice clasice, că e vorba despre partide de dreapta, de centru, de stânga, partide liberale și așa mai departe, ar trebui să aibă mecanisme interne de cooperare și de ajutorare a partidelor din Belarus. Mâine este 13 ianuarie și poate că vă aduceți aminte că în urmă cu 20 de ani tancurile sovietice atacau Parlamentul lituanian. Este o comemorare importantă pentru țara noastră, așa cum a fost și comemorarea căderii zidului Berlinului nu trebuie să uitați faptul că mentalitatea sovietică persistă în uh, rândurile KGB-ului și în închisorile sale. Și nu noi avem de suferit din cauza aceasta, ci poporul din Minsk. Mulțumim, domnule Zingheris. Acum are cuvântul domnul Sarius Volski. Se postare în minute... Vă rog frumos să nu depășiți un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că trebuie să condamnăm, să cerem, să impunem sancțiuni, să le extindem. Să ne gândim la suspendarea Belarusului din parteneriatul estic și din Euronest. Chiar dacă suntem, uh, avem ezitări când uh, trebuie să admise, admitem uh, acest lucru. Dar niște vorbe emoționante și susținerea morală nu sunt suficiente în primul rând, chestiunea geopolitică este cui bono? Cine beneficiază de pe urma evenimentelor din Belarus? În al doilea rând, uh, interesele Rusiei. În al treilea rând, evenimentele acestea cresc distanța între Belarus și Europa. Și patru, Uniunea și Vestul reactă, reacționează ca în, într-o reacție pavloviană, cu excepția celor care doresc să distanțeze Belarusul de Europa. Uh, care au, s-au așteptat la aceste acțiuni și poate le-au planificat. Ce facem pe viitor? E nevoie de o abordare dublă. Sancțiuni și izolarea regimului, deschidere față de societatea civilă, creșterea asistenței. Deschid, să deschidem porțile Europei către Belarus e cea mai bună sancțiune pe care putem să o aplicăm. Trebuie să avem o strategie pe termen lung, poate de 10 ani înainte. Parteneriatul strategic este cu societatea, nu cu guvernul. Obiectivul este proiectarea valorilor europene și pregătirea unei noi generații de uh, belaruși europeni. Unii spun că suntem uh, blocați între indiferența uh, SUA, uh, incompetența Europei și hotărârea Rusiei de a-și recâștiga influența în Belarus. A făcut oare Uniunea Europeană tot ce putea să facă? Nu. Am fost ezitanți. Putem să facem mai mult? Da, putem și ar trebui să facem mai mult. Belarusia va fi practic un test pentru noua politică externă a Uniunii Europene. Și cu siguranță, în momentul de față, nu Uniunea Europeană și nici democrații din Belarus, din Belarus nu sunt cei care scriu scenariul pentru ceea ce se întâmplă acolo, ci Rusia și Ucraina. Ar trebui să remediem acest lucru și să nu ne întoarcem acasă mulțumiți până nu o facem. Mulțumesc, domnule Saruș Are acum cuvântul domnul Sivieci, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mie mi se pare că asistăm aici la un fel de escaladare, dar pozitivă, a emoțiilor care sunt stârnite de aceste discursuri înflăcărate. E foarte bine că se întâmplă așa, este de înțeles. Însă, așa, vreau să pun o întrebare. Uh, adunării noastre, mult stimate. Ce se va întâmpla cu toți acești cetățeni din Belarus care se vor întoarce acasă? Care vor fi rezultatele tangibile, concrete pentru ei? Vor fi mai mulți bani pentru cooperarea cu societatea civilă? Vom susține noi mai mult uh, ONG-urile de acolo? O să facem ceva în, privește, în ceea ce privește vizele și costul acestora pentru cetățenii din Belarus? Știm că nu, faptul, nu numai că aceste vize sunt scumpe, dar pur și simplu ele nu sunt eliberate în, uh, într-un număr uh, corespunzător. Așa că aș dori să lansez un apel aici și acum către comisar, pentru că îl respect foarte mult, știu că este o persoană cu o logică desăvârșită. Vreau să ne spună, dar mai bine zis să se întoarcă aici la noi cu măsuri foarte, foarte concrete și apoi să le și pună în aplicare. Pentru că Uh, toate aceste emoții foarte nobile exprimate aici trebuie să-și găsească ecoul în realizări practice. Nu putem să stăm cu mâinile uh, în sân atunci când sunt oamenii oprimați uh, din cauza ideilor lor democratice. Am, avem multă experiență cu regimurile dictatoriale în Europa și cred că putem să ne descurcăm și cu unul în, plo, în unul în plus. Este clar că nu ne putem permite ca acest regim democratic să totalitar, mă scuzați, să persiste în Europa. Este foarte clar că vremea vorbilor s-a sfârșit, urmează faptele. Vă mulțumesc foarte mult. Mezzo al onorevole... Acum, doamna Schröder are contul pentru minut și jumătate. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt membră în delegația dintre Parlamentul European și Belarus. Este o delegație care nu poate să aibă reuniuni mixte. Am decis acest lucru pentru că nu dorim să uh, întindem mâna unui dictator. Eu cunosc destul de bine această țară, am fost raportor uh, în anul 1900, între anii 1994 și 2004 pentru, pentru Belarus. Domnul uh, Lukashenko și-a stabilit foarte bine puterea în această perioadă. Și am văzut cum au evoluat lucrurile. Am văzut situații în care ca acestea de acum. Mă gândesc la 1997, de exemplu, când Consiliul de Externe s-a uh, hotărât să introducă un program pentru ajutor umanitar și pentru a susține forțele democratice. În decurs de o lună uh, s-a elaborat o poziție a Consiliului, un uh, temei juridic și să se financeze acest program. A fost uh, foarte dificil atunci de înființat acest program, însă cu toate eforturile el a reușit și cred că ar putea să, fie, uh, să aibă succes și măsuri uh, asemănătoare, însă există din punctul meu de vedere și măsuri mai importante și mai rapide și acestea sunt cele care au într-adevăr motive umanitare, pentru că e vorba de persoane care au fost deținute, care sunt uh, uh tratate ca și uh, infractori, și pe care trebuie să le apărăm. Acest lucru trebuie să fie repetat în toate declarațiile noastre, cu fermitate. Ei nu trebuie să fie condamnați, ei sunt uh, deținuți politici. Apoi, situația umanitară despre care s-a vorbit deja. Uh, situația în care un copil, unui copil îi se iau uh, părinții. Uh, pentru că e vorba tocmai de adepți politici și cineva care vine din Germania, a fost a Germaniei de Est, știe ce înseamnă acest lucru. Deci nu pot să spun decât că trebuie să fim foarte activi și să spunem nu se mai poate așa. Situația din această țară este foarte dificilă și sunt uh, puși sub uh, acuzare acum și uh, apărătorii acestor oameni, avocații. Uh, Um, și acest lucru trebuie să fie menționat în declarațiile noastre. Cred că este momentul să avem o diferențiere între acțiuni și acțiunile umanitare trebuie să fie pe primul loc. Mulțumesc. Doamna Andrichene, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu fac parte din delegația interparlamentară cu Belarusul și cred că a fost o greșeală că ne-am trimis o misiune de observare a alegerilor din partea Parlamentului European. Am reușit să ne deplasăm în țări care sunt foarte îndepărtate de Uniunea Europeană și acum nu am fost în stare să trimitem o misiune de observare a alegerilor într-o într țară vecină. Apoi, și eu cred că e nevoie de o abordare pe două axe. Avem nevoie de sancțiuni pentru cei care s-au făcut vinovați pentru această politică de oprimare și apoi de politică de sprijinire a celor care apără drepturile omului și activiștii și studenții. Domnule Fiule, nu cred că trebuie să acceptăm conferința donatorilor pentru a-i ajuta pe activiștii pentru drepturile omului. Deja anul trecut am adoptat la Parlamentul European un Uh, raport care enumera o serie întreagă de instrumente pe care le puteți folosi. Vize acordate în regim de urgență, burse de studiu și așa mai departe. Puteți reciti această listă. Când e vorba despre studenți și despre tineri care acum sunt sub o continuă amenințare, aveți uh, situația umanitară de la Vilnius. Și ieri am primit mesaje în care li s-a spus că nu li se garantează uh, anul școlar în curs și nici viitorul și nici finanțare pentru aceste studii. Deci e momentul să luăm măsuri, măsuri concrete, nu să ne mulțumim numai cu cuvinte și declarații. Grazie, onorevole Andrichini. La parola... Acum are cuvântul domnul Mirski, un minut și jumătate. Paldies, președinte. Domnule președinte, dragi colegi, poate că mulți dintre dumneavoastră ați fost în Belarus. Eu am fost adesea acolo și cunosc foarte bine situația pe teren. Știu ce se întâmplă acolo. În această legislatură am fost adesea în Belarus și doresc să adresez o întrebare colegilor ce am făcut noi cu toții și ce facem în continuare. Colaborăm cu puterea oficială din Belarus, pentru că și cu ei trebuie să vorbim. Am fost oare eficienți în activitățile noastre până acum? Nu. Trebuie să spunem clar, nu am fost. Așadar, poate cu toții purtăm o parte din vina pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că mult prea Uh, mult timp am lăsat lucrurile să meargă înainte fără să vedem soluții, fără să avem soluții ale activităților noastre. Să ne gândim la uh, primirea Belarusului în Euronest. Și ce putem să facem? Pentru că vedem că în Belarus lucrurile nu se schimbă. Dacă nu avem o strategie pe termen lung, atunci nu vom avea nici rezultate. Vreau să mă refer la un proverb pe care le avem noi în Letonia. Democrația din, uh, din uh, Belarus uh, va înflori atunci când va înflori coala de la mătură. Deci, trebuie să schimbăm lucrurile, trebuie să ne oprim cu vorbele și să trecem la acțiuni concrete, să colaborăm inclusiv cu guvernul, trebuie să utilizăm toate instrumentele posibile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mirski. Are acum cuvântul domnul Tocheș, un minut și jumătate. Tisztelt eh, elnök úr, Stimate domnule președinte, dragi colegi, dragi oaspeți din Belarus, permiteți-mi în primul rând să-mi exprim compasiunea față de situația tatălui doamnei Necleaeva. Vreau de asemenea să îmi exprim solidaritatea cu toți cei care suferă acum în închisori în Belarus. Să ne reamintim că recent Uniunea Europeană a hotărât că păcatele comunismului trebuie să fie măsurate cu aceeași măsură ca și cele ale fascismului. Eu am senzația că față de statele comuniste suntem mult mai flexibili decât uh, față de propriul trecut fascist. Lukashenko este un dictator post-comunist și toți cei din statele baltice, din Lituania, din Cehia, din România, Ungaria, cunosc foarte bine ce înseamnă comunismul. Doresc, doresc să formulez o propunere strategică. Față de statele comuniste vechi și noi, ar trebui să avem o poziție mult mai fermă, să nu facem niciodată compromisuri când e vorba de drepturile omului pe baza unor uh, rațiuni economice. Pentru că dacă vom avea o astfel de abordare strategică, atunci, pe termen lung, vom reuși să îmbunătățim situația din această țară și să scăpăm de toți comuniștii. Victor Orban are acum această sarcină dificilă în Ungaria și aceeași problemă există și în Serbia și în alte țări. Nu putem să permitem ca statele acestea comuniste să blocheze parteneriatul estic. Mulțumesc, domnule Tocăș. Încheie această dezbatere. Doamna Gomes are un cuvânt și jumătate. Uh, Ceea ce distinge o dictatură și o, o, un dictator de alte regimuri nu este natura acestea, dacă e comunist sau altceva, ci faptul că face să sufere propriul său popor. Noi am crezut că am putea să aducem un, un pic de bun simț în relațiile dintre noi și acest dictator. Dar nu mai putem să ne prefacem, nu mai putem să acceptăm să fim șantajați. Trebuie să ne fixăm drept obiectiv, obiectiv eliberarea deținuților politici, garantarea libertății presei și reorganizarea alegerilor Bineînțeles că avem nevoie de o strategie pentru a sprijini presa, studenții și opoziția democratică. Haideți să fim foarte clari. Trebuie să sprijinim acei oponenți care au o adevărată, un adevărat program, care vor cu adevărat democrație. Nu trebuie numai să interzicem dreptul la călătorie, ci să și înghețăm activele acestor uh, reprezentanți ai autorităților belaruse. Mulțumim! A cerut cuvântul domnul Protașevici, dar vă rog să nu depășiți un minut pentru că domnul Buzek trebuie să plece și vrem ca dumnealui să poată să tragă concluziile. Mulțumesc! Uh, vreau să vă spun că nu toți oaspeții din Belarus au putut să ia cuvântul. Uh, o avem pe doamna uh, Niclaeva și pe domnul Milinkevich care ne-au vorbit într-adevăr, dar avem alți reprezentanți de seamă, cum ar fi uh, domnul Cazulin, fost deținut politic sau alți membri de vază ai opoziției democratice și observator al vieții democratice din Belarus, domnul Kaliakin. Uh, și uh, vom avea ocazia să dezbatem în amănunt această chestiune și la ora 5 după masă la, uh, în sala A3002 3E2, mă scuzați, și veți putea de asemenea să vizionați și un film uh, care derulează evenimentele din 19 decembrie de la Minsk. Sunteți invitați cu căldură să veniți la această dezbatere și la acest film la ora 5 după masă astăzi. Mulțumesc foarte mult! Acum dăm cuvântul domnului președinte al Parlamentului pentru ca dumnealui să poată să tragă concluziile. Vă mulțumesc, domnule președinte! Și vă mulțumesc, stimați colegi. A fost o dezbatere deosebit de interesantă. E este evident că toate sfaturile primite de la prietenii noștri Belarus sunt deosebit de prețioase. Și e nevoie de o exprimare cu o singură voce a Uniunii Europene. Avem nevoie să exercităm presiuni diplomatice și politice mai ales pentru a obține eliberarea deținuților politici. Așa cum a spus și doamna Eva Niclaeva, noi avem cheia care se poate să deschidă ușa închisorii unde zace tatăl său. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate sfaturile dumneavoastră, cum spuneam. Mai vreau să vă spun câteva lucruri, asupra cărora suntem cu toții de acord. Ă, m-am gândit la ele și în urma întâlnirii mele de azi dimineață cu uh, oaspeții noștri din Belarus. O dublă abordare. Pe de o parte, interdicția de eliberare de vize pentru cei care au fost vinovați de Uh, aceste acte de teroare și, pe de altă parte, uh, facilitarea eliberării vizelor pentru cetățenii belaruși și chiar abolirea vizelor pentru anumite categorii de cetățeni, precum cercetătorii, studenții și așa mai departe. Trebuie să sprijinim societatea civilă și mai ales ONG-urile. E nevoie de mai mulți bani. De asemenea, este la fel de important să sprijinim acele ONG-uri independente care nu au avut, au avut dreptul să se uh, înregistreze legal din cauza acestui regim autocratic. Ajutor pentru studenți și universități. Sprijin financiar. De exemplu, numărul de burse acordate trebuie să fie mai mare. Un exemplu este Universitatea de la Vilnius pentru studenții uh, uh, bieloruși în exil. Trebuie de asemenea să repetăm acest apel pentru reorganizarea alegerilor, așa cum a propus colegul nostru Charles Stanock. S-a mai propus excluderea Belarusului din evenimente sportive internaționale, uh, precum Jocurile Olimpice sau uh, uh, Campionatul Mondial de Fotbal. Ar putea să fie un lucru dureros, dar poate eficient. Trebuie să ne gândim serios la toate aceste aspecte. Care vor fi următorii pași în Parlamentul European? Mâine va avea loc conferința președinților și vom lua o hotărâre în ce privește o misiune de cercetare la fața locului din partea instituției noastre. Și apoi o dezbatere la sesiunea de la Strasbourg de săptămâna viitoare cu adoptarea unei rezoluții. Și trebuie să luăm o hotărâre în ce privește cooperarea în cadrul Euronest. Deja săptămâna viitoare trebuie să luăm această hotărâre pentru că am așteptat mult timp și a venit momentul să spunem clar cum vom aborda această problemă. Așteptăm și Consiliul de Afaceri Generale, care va avea loc pe 31 ianuarie în Bruxelles. Suntem în contact permanent și cu Comisia Europeană, care se va uh, pronunța asupra acestui subiect săptămâna viitoare la Strasbourg. Dragi colegi, dragi prieteni, am găzduit astăzi pe adevărați învingători din această alegere. Nu cei oficial recunoscuți, dar cei care au învins pe plan psihologic și politic. Este o veste deosebită pentru noi toți. Vă tratăm și vă considerăm ca fiind învingătorii și suntem convinși că veți câștiga într-un final. Și noi vom, uh, vă urăm din tot sufletul să câștigați. Eh, vă mulțumim, domnule președinte Buzek. Mulțumim prietenilor noștri din Belarus care au participat activ la această întâlnire și mulțumim și tuturor colegilor care au luat cuvântul. Înainte de a încheia întrunirea de azi. Doresc să vă spun că toți președinții, începând cu cel mai important de la prezidiu, au hotărât să facă o declarație comună în care se reiau principalele realități, principalele declarații pe care le-am auzit astăzi. un document în care afirmăm faptul că alegerile nu s-au uh, uh desfășurat uh, potrivit standardelor internaționale pentru niște alegeri libere și democratice, faptul că condamnă, condamnăm felul în care au fost uh, uh reprimate demonstrațiile pașnice uh, de pe 19 și 20 decembrie, apoi lansăm un apel pentru revizuirea au, relațiilor dintre autoritățile belaruse și cele europene și cerem Uniunii Europene să se pronunțe asupra interzicerii acordării de vize pentru cei care s-au făcut vinovați pentru aceste acte de teroare? Și Cerem și eliberarea acelor personalități care sunt încă în închisoare. De asemenea, solicităm sprijin financiar pentru societatea civilă uh, uh, belarusă, pentru jurnaliști, pentru toți, toate acele entități care luptă pentru democrație și pentru respectarea drepturilor omului. Ne dorim să existe mai multe burse pentru studenții Uh, din Belarus, uh, ne dorim o scădere a prețului uh, vizelor pentru cetățeni și eventual abolirea vizelor pentru cercetători, pentru studenți, pentru artiști. Cum spuneam, cerem autorității din Belarus să se regândească în ce privește închiderea uh, birourilor reprezentanței OSCE la Minsk. Sperăm că această declarație, conținutul ei, în tot cazul, să ajungă și la urechile uh, uh, cetățenilor beloruși. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și să sperăm că nu peste foarte mult timp ne vom putea regăsi în aceeași formulă ca să vorbim despre o situație care s-a îmbunătățit.